celor doi colegi. Domnul Brice Ortefeu a prezentat președinției uh, dorința sa de apărare a imunității sale parlamentare în cadrul unei informări uh, judiciare care a fost deschisă la Paris. În conformitate cu articolul 7 alineatul 1 al regulamentului, această cerere a fost transmisă Comisiei Afacerilor Juridice. În conformitate cu articolul 87 bis aliniatul 86 din uh, regulamentul de procedură, președin, conferința președinților m-a informat că nu au existat obiecții la o recomandare uh,